Good morning, uh, dear colleagues. Uh, I... Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem, pentru că avem deosebită plăcere și onoare să avem ai, lângă noi pe doamna Catri Simpson, doamna comisar, și iată că ne așteaptă o discuție foarte interesantă. Așa încât uh, vreau să folosim tot timpul alocat astfel încât dialogul să fie unul rotnic, motiv pentru care propun să începem cu siguranță, ni se vor alătura și alți colegi în cursul dimineții. Încă o dată, bun venit doamnei Cadri Simpson, care a acceptat invitația noastră cu multă amabilitate pentru un schimb de opinii îndeoseb referitor la lista de proiecte de interes comun. Aș dori să le reamintesc uh, colegilor faptul că S-a transmis actul delegat spre analiză către Parlamentul European de către Comisia Europeană în 31 octombrie anul acesta, iar această comisie a hotărât să extindă perioada de analiză pentru acest act delegat pentru încă două luni și a hotărât să invite încă o dată la consultări comisia. Așadar, avem la dispoziție o oră și jumătate până la 10 și jumătate cu ajutorul interpreților noștri și să sperăm că vom uh, folosi cum se cuvine și vom profita la maxim de timpul alocat. Înainte de toate o să rog pe doamna comisar să facă o scurtă prezentare de 10 minute, după care vom prelua prima rundă de întrebări din partea coordonatorilor sau supleanților și apoi va urma o scurtă sesiune pentru a răspunde la această primă rundă de întrebări, după care sunt deja colegi care s-au și înscris la cuvânt în egală măsură, dumnealor vor avea ocazia să se adreseze, de asemenea vom mai avea și din public se poate adresa întrebări și veți avea ocazia să răspundeți, doamna comisar, și apoi vom trage uh, concluziile. Acestea fiind zis, să-i dau direct cuvântul doamnei comisar și rog să ia cuvântul și mulțumim încă o dată pentru că ne este alături. Honorable Chair, Distinsă domnule președinte, distinși europarlamentari membri ai Comisiei I, trebuie dimineața și, într-adevăr, îmi face o desuită plăcere să încep uh, prima săptămână de mandat în calitate de comisar pe energie în fața dumneavoastră și dați-mi voie înainte toate să vă urez, să vă felicit, uh, domnule Bușoi. Înțeleg că este un început nou pentru uh, amândoi. Mulțumesc pentru invitația adresată și pentru acest uh, schimb de opinii în legătură cu aceste proiecte de interes comun. Pentru mine este un subiect de maxim interes. Este primul schimb de opinii de când uh, am fost investită în această săptămână și uh, vă stau la dispoziție pentru un dialog continuu pe teme de energie și pentru un dialog susținut cu Parlamentul European în general. Cred că ați înțeles de pe acum că sunt deschise spre cooperare. În noiembrie anul trecut, Comisia a lansat uh, o viziune pe termen lung referitoare la o economie europeană prosperă, foarte ambițioasă, neutră din punct de vedere climatic și ne propunem să fim până în 2050 primul continent care nu produce niciun fel de efecte climatice. Deja săptămâna viitoare, Comisia, sub conducerea doamnei uh, Ursula von der Leyen, își propune deja să treacă la asumarea acestor angajamente și să vină cu uh, acest pact ecologic, prima inițiativă majoră la nivel politic și, din câte înțeleg, noi cu toții și știu că vă interesează și pe dumneavoastră în mod direct să aflați informații suplimentare în legătură cu acest pact ecologic. În orice caz, important este să situăm corect contextul înainte să apară documentul final. Doamna Ursula von der Leyen este cea care va prezenta în cursul săptămânii viitoare acest uh, proiect, această inițiativă. O ocazie de altfel foarte bună. Săptămâna viitoare va avea loc o plenară extraordinară în legătură cu acest pact ecologic. Iar acest nou pact ecologic va transforma Europa într-un continent, o economie mai eficientă. Este posibilitatea de a crea Uh, noi ocazii de a crea locuri de muncă, astfel încât până în 2050, cum spuneam, să fim primul continent neutru din punct de vedere climatic. Acest lucru este, până la urmă, esența acestui pact ecologic propus și ne dorim o derulare rapidă, accelerată a unei energii curate la nivelul întregii economii și uh, țintim o eficiență energetică maximă până în 2050. Sperăm că ponderea electricității până în 2050 să crească de peste două ori și în același timp să ne aprovizionăm cu energie, mai ales din surse eoliene și solare. Avem de aceea nevoie de o infrastructură modernă, sigură și inteligentă, tocmai pentru a susține această tranziție energetică și uh, putem foarte bine să exploatăm resursele regenerabile și asta vom reuși numai dacă vom putea continua cu această exploatare energetică, practic uh, vom putea asigura astfel o siguranță a alimentării pentru toate gospodările noastre. Proiectele de interes comun s-au dovedit esențiale pentru a crea rețele de energie bine interconectate. Din 2014, această rețea de politici transeuropeană a dus la obținerea de rezultate corecte, concrete pardon, și o serie de proiecte comune au eliminat izolarea mai multor uh, regiuni din Malta până în Finlanda și au adus au o mai mare concurență, au intensificat concurența în, uh, în domeniul energiilor regenerabile, asta spre binele consumatorului european. Politica noastră permite europei să aplice 30 de proiecte uh, până în acest moment de infrastructură energetică și încă 75 de alte proiecte sunt uh, în derulare și uh, obiectivul este 2022. În orice caz, încercăm să ne ating, să atingem o țintă de interconectare electrică de 10% și până în 2020, de 15% până în 2030. Acest lucru ne permite să ajungem la un sistem de aprovizionare cât se poate de eficient și fără efecte climatice. De asemenea, să sperăm că putem exploata forța eoliană în Marea Nordului. Este al patrulea proiect de interes comun prezentat de către domnul comisar Arias Caniete în 31 octombrie și astfel ne dorim să continuăm această poveste de succes. Este vorba despre o transformare perpetuă a noului sistem de electricitate, iar numărul de proiecte electrice, pardon, reflectă rolul crescând electricității și ponderea crescândă de asemenea a energiilor regenerabile. Iar aceste noi investiții ar trebui să meargă mână în mână cu digitalizarea și cu o creștere a nivelului de inteligență, să spunem, a nivelului de uh, aprovizionare, dar și de stocare, iar Comisia a avut o atitudine proactivă în tentativa de a reduce numele de uh, proiecte de exploatare a gazului, uh, mi s-a spus că pe prima listă erau 107 de proiecte în domeniul gazului, pe a treia listă se mai regăsesc 53. Iată că am uh, făcut deja progrese majore, în sensul că pe a patra listă se regăsesc acum 32 de proiecte în domeniul gazului în derulare, care trebuie să fie desăvârșite pentru a asigura această siguranță energetică și pentru a avea acces la resursele de gaz pentru binele consumatorului european. Odată ce aceste proiecte vor fi încheiate până la începutul 2020, toate statele membre vor avea acces la cel puțin trei surse de gaz uh, sau chiar uh, vor putea accesa piața mondială de gaz natural lichefiat. Este limpede că dacă privim în perspectivă și ne uităm la țintele noastre până în 2050 în materie de neutralitate climatică, până la urmă gazul care rămâne în sistemul UE trebuie să fie decarbonizat și înțeleg temele noastre referitoare la gaz. În orice caz, uh, nu ne vom opri aici. De asemenea, revizuirea regulamentului TNE a rețelelor transeuropene reprezintă prioritatea mea pentru 2020 și am cerut serviciilor de la Comisie care lucrez să accelereze evaluarea acestui regulament privind rețelele transeuropene în materie de energie, TNE, de ce vom prezenta aceste rezultate ale revizuirii și o legislație care însoțește acest demers până la sfârșitul unui viitor. Iar munca noastră va fi îndrumată de nevoia de a obține progrese rapide în uh, materie de atingerea țintelor energetice și de climă, așa cum prevede acordul de la Paris și în același timp privind energia curată. Obiectivul meu este să ne asigurăm că acest regulament va juca în continuare un rol esențial pentru a susține tranziția energetică și în acest pact ecologic prin uh, contribuirea la o rețea energetică rezistentă și solidă. Voi face tot ce îmi sunt putință pentru ca acest nou cadru al rețelor transeuropene să uh, funcționeze cât mai repede cu putință, însă mai este de muncă până acolo și este important acum să facem o listă acestor proiecte de interes comun o dată la 2 ani de zile, astfel încât uh, înseamnă că a cincea listă cu PIC, cu proiect de interes comun, trebuie să fie gata până la sfârșitul 2021, iar această procedură de pregătire a listei durează 2 ani de zile și a început deja în temeiul actualului cadru TNE. În egală măsură trebuie să începem să lucrăm la a cincea listă și în temeiul uh, regulamentelor actuale, reglementelor actuale, mai este de muncă, până când vom avea cadrul necesar, astfel încât următoarea listă să corespundă ambițiilor noastre climatice și, practic, ceea ce putem face încă de pe acum, înainte de toate, ar fi că putem îmbunătăți în mod semnificativ uh, evaluarea de durabilitate a acestor proiecte în domeniul gazului. Am cerut serviciilor comisiei, spuneam, ca până la jumătatea 2020 să-mi prezinte o listă foarte clară de criterii pentru a putea face o evaluare coerentă a proiectelor de pe a cincea listă. În al doilea rând, voi încerca să integrez din ce ce mai multe um, proiecte de tranziție energetică și aici intră sisteme de uh, alimentare inteligente și în același timp proiecte de infrastructură care vizează dioxidul de carbon, o serie de proiecte inovatoare, proiecte care să duc la uh, Um, energiile regenerabile, o mai bună transmitere a acestora și a gazului decarbonizat. În al treilea rând, sunt dispusă să consolidez participarea Parlamentului și să purtăm un dialog uh, politic continuu, pornind de la practici existente prevăzute și de către predecesorul meu, domnul comisar Arias Caniete, și vă stau la dispoziție pentru discuții uh, cu Comisia ITRE pe uh, întregul parcurs al acestui proces. Practic, avem o serie de repere, cum ar fi identificarea nevoilor de infrastructură în toate regiunile UE, precum și evaluarea proiectelor candidate în funcție de aceste nevoi, ceea ce poate să ofere o posibilitate distinșilor deputați de a-și exprima poziția, așa încât um, voi implica, mă voi implica în activitățile Comisiei ITRE și um, vom definitiva această cincea listă. Acestea fiind zise, Mă bizui pe sprijinul dumneavoastră pentru această a patra listă pe PCI. Este singura posibilitate pe care o avem pentru a avansa către o, un sistem de energie mai curat, mai fiabil. A patra listă pur și simplu nu corespunde. Dacă ne uităm la a treia listă, ea datează de câțiva ani de zile, așa încât rămâne în vigoare pentru că a patra listă, spuneam noi, este definitivată. Așa încât uh, E nevoie eh, și sunt eh, gata o serie de investiții esențiale pentru a ne atinge nivelul de ambiție enunțat și suntem dispuși, spuneam, să trecem la eh, crearea unui cadru orientat către viitor și funcțional în materie de energie. Vă mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumim, domnul comisar. Din nou, mulțumim pentru prezență. Mulțumim pentru angajamentul pe care vi l-ați luat de a contribui împreună cu noi și alți, alte părți interesante la transformarea sistemelor noastre energetice în vederea atingerii obiectivelor strategice. Așteptăm cu nerăbdare să vedem săptămâna viitoare uh, prezentarea noului pact ecologic și vă mulțumim pentru deschiderea de care ați dat o vadă pentru a revizui actualul regulament și pentru a avea un nou cadru pentru TNM. E important ce ați spus, că în viitor veți încerca să includeți pe listă mai multe proiecte de tranziție energetică și Și uh, dumneavoastră știți și noi vă amintim tot timpul, uh, vă mulțumesc pentru asta că vreți să întăriți rolul Parlamentului, să implicați Parlamentul, nu doar în cazul acestui regulament, ci și în caz, cazul altor uh, politici importante ale Uniunii Europene. Voi da acum cuvântul coordonatorilor. Încep cu domnul Müller de la PP. So, Commissioner, first of all, welcome to the Parliament. Doamnă comisar, bun venit la Parlament. Este mm, prima dumneavoastră audiere aici. Uh, vă mulțumesc pentru implicare. Avem mult de lucru. În general, noi credem că cele trei obiective ale durabilității, securitatea energetică, accesibilitatea, uh, sunt pertinente în continuare. Cred că pe ele trebuie să ne concentrăm. Și ele sunt toate ambițioase în ceea ce privește reducerea de emisii de CO2. Noi considerăm că gazul și mai ales uzinele uh, de gaz din uh, interconexiuni aflate într-o etapă de tranziție ca fiind esențiale pentru a atinge uh, obiectivele de reducere a emisiilor de CO2. Mai ales, având în vedere și uh, programele de cercetare și colaborarea cu alte DG-uri și negocierile cu Consiliu, e foarte important dacă vrem să avem uh, combinate siderurgice în acest mandat care să nu aibă emisii. Dacă vrem să avem proiecte pilot uh, în care să nu avem energie pe bază de cărbune, avem nevoie de infrastructura de gaze pentru metan, avem nevoie de gaze în etapa de început pentru hidrogen. Pentru că, da, în perspectiva ar trebui să avem hidrogen verde, ecologic, dar să fim serioși în următorii doi ani, dacă vrem să avem o, uh, o infrastructură siderurgică uh, și hidrogen verde, avem nevoie de infrastructura de gaz ca tehnologie de tranziție, ca o punte către Uh, un viitor în care metanul este um, uh, în care metanul înlocuiește cărbunele. Am fost în la o reuniune recent cu reprezentanții celor 41 de regiuni carbonifere aflate în tranziție și ei au spus că în toate toate circumscripțiile lor, partidele democratice au pierdut alegerile în favoarea uh, extremiștilor. Deci trebuie să avem uh, o abordare echilibrată. Și nu spun asta pentru a uh, submina ambițiile uh, noastre, dar trebuie să știm că structura este foarte complexă. Nu trebuie să privim doar obiectivele, trebuie să uh, vedem și metodele de lucru. Totul se va întâmpla și cu bani din Orizont 2020 și um, trebuie să spunem că avem de uh, am avem nevoie de conductele de gaz ca, in, ca industrie de tranziție. Uh, nu putem să avem un combinații de rugic dintr-o dată fără CO2. Deci trebuie să privim lucrurile în perspectivă. Noi sprijinim revizuirea TNE, dar doar dacă există un angajament clar pentru a păstra gazele ca uh, sursă de energie de tranziție. Altfel, uh, nu vom avea rezultate și dacă tot avem aceste ambiții în materie de uh, uh reducerea emisiilor, trebuie să ne dăm seama că pentru a avea aceste rezultate este nevoie de această tranziție. Uh, nu putem să le cerem combinatelor să scoată cu totul Um, gazele din, uh, din mixul lor, uh, pentru că nu știm cum, cum putem să facem asta. Deci acesta este, aceasta este linia noastră directoare și pentru asta vom lupta. Mulțumesc! Domnul Gonzales are cuvântul în numele socialiștilor. Bun venit, doamnă comisar! Și mult succes! Vă doresc toate cele bune în acest mandat și în interesul Europei vă doresc o colaborare rodnică cu Parlamentul, mai ales cu Comisia ITRE. Având în vedere aceste proiecte de interes comun, aveți ocazia de a începe uh, cu niște angajamente foarte puternice pe care vi le-ați luat. Um, ați spus că veți colabora cu Parlamentul și sperăm că așa va fi, pentru că este adevărat că această listă pe care ne-ați prezentat-o a fost adusă la Parlament cu o zi înainte, a fost primită așa aproape ca pe nepusă masă și n-am avut ocazia să lucrăm pe ea. Ne-a venit o ciornă uh, cu o noapte înainte. Uh, domnul Caniete și-a luat angajamentul față de această comisie și față de grupul nostru ca lucrurile să se întâmple în colaborare strânsă. Noi sperăm și v-am mulțumit ca acest angajament să nu rămână doar la nivel de vorbe. După cum am spus, în prima prezentare a celei de-a patra liste de PIC, Parlamentul consideră că este foarte importantă alegerea acestor, acestor proiecte de interes comun. Odată pentru că arată cum va avansa Uniunea Energetică și cum vom garanta securitatea uh, uh, furnizării. În plus, prețurile ar trebui să scadă. Um, de asemenea, vom face progrese în procesul de tranziție ecologică, așa, cum ați spus și dumneavoastră. Și mă voi concentra pe acest ultim, uh, ultim punct. Dacă nu folosim infrastructurile corecte, se poate bloca dezvoltarea unui sistem neutru în materie de emisii. Știm că este nevoie de o tranziție, uh, știm că gazul decarbonizat va juca un rol important, dar asta nu este o scuză ca să extind, extindem infrastructuri care nu sunt compatibile cu obiectivul de neutralitate pentru 2050. Am primit o listă cu proiecte uh, și cele pe gaz sunt mai puține, dar nu avem elemente care să ne permită să identificăm impactul acestor proiecte. În ceea ce privește finanțarea, explicați-ne, vă rugăm, care este echilibrul între proiectele electrice și de gaz în această listă. În cadrul proiectelor de gaz, ce compatibilitate există cu dezvoltarea, uh, cu uh, infrastructura regenerabilă? ce compatibilitate există între această listă cu noul pact ecologic european care uh, va fi propus săptămâna viitoare. Știu că e săptămâna viitoare, dar cu siguranță știți câte ceva. De asemenea, doream să vă întreb legat de decizia BEI, legat de, legat de finanțarea proiectelor uh, cu combustibili fosili. Ce impact va avea această decizie asupra celei de-a patra și de-a cincea listă? Uh, domnul Klaus Dieter Borsen, uh, directorul uh, general adjunct pentru energie, a vorbit despre această reformă a regulamentului TNE în vederea adaptării sale la obiectivele de climat. Astfel, Comisia va face o propunere de reformă anul viitor. Nu cred că putem aștepta până în 2021 pentru a începe un proiect de reformă care nu va fi nici simplu, nici rapid, cu cât începem să lucrăm mai repede, cu, cu atât va fi mai bine pentru întreg continentul. Mulțumesc, doamnă comisar, și mult noroc! Mulțumim! Domnul Peterson din partea Riniu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă comisar. Ne bucurăm să vă, să vă avem prezentă aici, astfel, la astăzi la ITRE. Am discutat uh, acum câteva săptămâni și cu directorul general adjunct. În fostul mandat am încercat să integrăm mai bine piețele din întreaga Europa, mai ales uh, directivele și regulamentul cu privire la piața energetică, și multe alte uh, norme foarte bune pentru a integra piața de energie, pentru că nu avem în prezent o piață integrată. Și în ce privește utilizarea resurselor la nivel transfrontalier, nici aici nu ne uh, descurcăm prea bine. Și aici sunt foarte importante aceste proiecte de interes comun pentru a ajuta integrarea aprofundată a pieței unice. Evident că avem interese foarte mari aici nu în ultimul rând, pentru că trebuie să aliniem munca noastră de aici cu uh, obiectivele climatice de la Paris. Și de aceea, revizuirea acestui regulament NE este atât de importantă. M-a încurajat ce ați spus în materie de revizuire a acestui regulament, dar v-aș ruga dacă se poate să veniți cu un calendar mai ambițios mai ales că ați vorbit și despre prezentarea noului uh, pact ecologic și trebuie să mergem la COP25, dacă tot mergem la COP25 cu această ambiție de a, veni, de a avea o Europa neutră din punct de vedere al carbonului, trebuie să arătăm că luăm în serios aceste obiective. După cum a spus și um, colegul Eller, trebuie să Uh, avem grijă să nu avem acele active izolate. Așa că propunerea mea este să veniți cu un calendar mai ambițios în revizuirea regulamentului TNE și să ne dați câteva detalii în acest sens. În al doilea rând, dacă am avea uh, evaluări de impact ale acestor investiții din punct de vedere al climei, cred că ne-ar fi de foarte mare uh, folos. Și este nevoie de uh, evaluări independente. Uh, și uh, cred că una dintre agențiile noastre ar fi foarte utilă în, în vederea acestor evaluări. De asemenea, aș dori să aflu ce părere aveți dumneavoastră uh, între uh, concordanța, între legătura între aceste proiecte de interes comun și EIP? Și, uh, și de toate aceste lucruri trebuie să ținem cont atunci când implementăm regulamentul TNE. Mulțumesc, domnule Peterson, domnul Ninisto din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamne comisar, pentru angajamentul pe care și l-a luat pentru decarbonizarea industriilor noastre și sistemului energetic. Mă îngrijorează totuși viteza. Parlamentul a acceptat declarația cu privire la urgența climatică săptămâna trecută și a spus că toate viitoarele propuneri trebuie să fie evaluate și să se alinieze angajamentelor noastre din acordul de la Paris de a menține încălzirea la 1,5 grade și e evident că această patra listă pune în pericol acest obiectiv. Nu putem continua așa. Ați promis că veți reforma regulamentul TNE. Suntem recunoscători pentru asta, dar nu putem avea o a cincea listă care seamănă cu cea actuală și Uh, chiar și a patra listă ar trebui să fie regândită. Pentru că dacă ne gândim la viitorul Europei, ar trebui să investim în soluții energetice care aduc locuri de muncă și un viitor durabil pentru toți europenii și le permit companiilor să investească în, uh, în uh, tehnologia durabilă. După cum spunea și domnul Peterson, vom ajunge să creăm investiții care nu sunt sustenabile pe termen lung. Așadar, uh, este bine, că avem, uh, este bine să avem o listă de picuri care uh, se concentrează pe energia durabilă. Dacă ne uităm la rețelele de gaz astăzi, 0,5% dintre ele se bazează pe energie regenerabilă, în vreme ce rețelele de electricitate sunt deja în proporție de 30% regenerabile. Uh, Rețelele de gaz încă sunt în proporție de 30-40% uh, bazate pe combustibil fosil. Deci pe asta ar trebui să ne concentrăm, pe electricitate și atunci când sunt permise rețele de gaz, trebuie să ne bazăm pe uh, gaz ecologic și nu pe gaze uh, în bază de combustibil fosil. Uh, deci este nevoie de o schimbare de paradigmă aici. Așa că întrebările verzilor. Sunteți pregătită să uh, să faceți această reformă a regulamentului uh, mai rapid, astfel încât noua listă să se alinieze noului regulament. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! ID acum, domnul Borchea. Mulțumesc, domnule președinte! Benvenuta la comisie. Bun venit, doamne comisar, și spor la treabă. Mai ales că să sperăm că acest parcurs va fi unul cât se poate de rotnic pentru următorii ani. Însă, nu e vorba că aș avea neapărat întrebări sau observații de făcut în legătură cu ceea ce a spus dumneavoastră. Este vorba despre o întâlnire care are loc într-un moment cât se poate de deosebit, și anume la doar câteva zile după ce a fost prezentat acest nou pact ecologic. Am stat de vorbă cu oameni de afaceri, cu diferite asociații profesionale, cu reprezentanții ai sindicatelor și cu oameni de rând și am constatat că există o mare curiozitate, există multe așteptări. Dintr-un anumit punct de vedere există chiar și anumite temeri, în sensul că acest proces uh, ar putea să fie unul mult prea rapid raportat la posibilitățile pe care le are Uniunea Europeană, însă mi-aș dori ca deja de săptămâna viitoare să putem avea deja o idee mai clară și chiar eventual să eliminăm aceste temeri. În rest, acum, pe fondul subiectului pe care îl dezbatem astăzi, pe conținut, este evident că proiectele de interes comun sunt esențiale pentru a desăvârși o piață interconectată referitor acum la lista cu numărul 4 și în perspectiva cei de-a cincea liste, ne dorim foarte tare să existe o colaborare eficace și în același timp un dialog continuu între Parlament și Comisie. Aș dori să fac observații referitoare la gaz estimările pentru nevoile de gaz natural, de pildă, dacă mă raportez la cazul Italiei, care reprezintă a treia piață din Europa, până în 2030 necesarul va depăși 70 de miliarde de metri cubi. Este o cantitate care ar trebui să scadă și să ajungă pe la 69 de miliarde începând cu 2035. Este vorba despre o cerere la nivel național care uh, va fi acoperită în cea mai mare parte a ei din importuri. Deci Consider că aceste elemente și aceste cifre ar trebui să fie avute în vedere în cadrul viitorului nostru dialog. De asemenea, aș dori să fac referire și la o comunicare din anul 2018, comunicarea Comisiei, care la rândul său se bazează pe uh, un studiu uh, care uh, vorbește despre o combinație inteligentă între hidrogen și metanul regenerabil, care ar putea să ducă pentru Uniunea Europeană și consumatorii săi la o economie de 217 miliarde anual până în 2050 eu sunt de părere că acest proces de tranziție energetică trebuie să fie gestionat cu multă grijă. Nu trebuie să-l considerăm a fi o amenințare, ci ar trebui să vedem care sunt ocaziile care se prezintă din perspectiva mediului înconjurător, pe de-o parte, și de ce nu, pe de altă parte, și în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Și așa cum anticipam, nu am niște uh, cerințe concrete, vroiam doar să vă comunic aceste reflexii ale mele. Mulțumesc! Uh, on behalf of ICR. Uh, Mulțumim frumos, domnul Van der Norten, din partea ECR. Yes, have the floor, Mr. Van der Norten. Aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule președinte. În primul rând, evident, uh, Regatul Unit se află într-o poziție care se rezumă probabil la Brexit. Acordul de retragere, evident, uh, va ține seama de implicarea în uh, mecanismul pentru interconectarea Europei și, prin consecință, în uh, lista PIC în viitorul apropiat, după care urmează negocieri. Am văzut a patra listă a proiectelor de interes comun convenită de statele membre și de comisie și înțeleg că s-a schimbat puțin focusul, punându-se accent mai mare pe integrarea energiilor regenerabile și pe aprovizionarea durabilă. Mă întreb dacă doamna comisar ar putea să ne mai spună câteva lucruri despre criteriile precise pentru care unele proiecte au fost eliminate de pe listă. Un exemplu pe care vi-l pot da este proiectul ACRIN uh, Franța-Marea Britanie, uh, care are scopul de a eficientiza piețele energetice, a contribui la emisiile zero și a îmbunătăți aprovizionarea, creând, crescând totodată rolul electricității în sistemul energetic. El fusese inclus pe cea de-a treia listă, trecuse valoarea tehnică pentru includerea pe lista a patra, dar a fost emis, a fost uh, omis din actul delegat. Și mă întreb dacă este doar o omisiune sau care a fost raționamentul ă, din spatele acestui acestei ă, alegeri. Și mai sunt și alte exemple, astfel încât mă întreb dacă se poate face ceva pentru a, ca aceste proiecte să mai poată fi incluse. Mulțumim, domnule Van Orden. Din partea membrilor non-afiliați, domnul Corao. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua și bun venit, doamne comisar. M-am bucurat să aud noile propuneri verzi și angajamentul acestei comisii pentru a uh, aborda principala amenințare globală Um, cu care ne confruntăm noi și întreaga planetă. Însă, înainte de a striga victorie, vreau să văd acțiuni concrete, pentru că de prea multe ori uh, în trecut așteptările noastre au fost trădate. Există, fără îndoială, semne pozitive. De exemplu, ban- um, Banca Europeană de Investiții nu va mai uh, finanța proiecte uh, uh, care implică combustibili fosili, chiar dacă doar din 2021. Apoi așteptăm răspunsuri pozitive și la, cu privire la fondul de tranziție echitabilă, care sper eu să fie extins nu doar la, să acoperi nu doar decarbonizarea. Însă, în acest nou context, lista recentă de proiecte de interes comun este foarte neclară. În primul rând, procesul. Parlamentul a primit lista în ultima clipă și uh, nu înțeleg, uh, uh, fără să se poată implica mai mult în definirea sa. Apoi, conținutul. Într-adevăr, experții au expris că num- explicat că numărul de proiecte legate de gaz este redus în uh, număr, dar nu este legat de finanțarea pe care acestea uh, o pot primi. În al treilea rând, calendarul. Uh, proiectele de pe a patra listă trebuie să mai poată fi uh, eligibile pentru finanțare BEI. De aceea, lista nu pare să respecte promisiunile ecologice ale președintei uh, van der Leyen și proiectul de, de decarbonizare um, sau acordul de la Paris. Cum puteți uh, explica acest lucru? Fiind un act delegat, uh, Parlamentul nu poate decât să accepte această listă sau o, respi- sau o respingă integral. Ce se va întâmpla dacă ea va fi respinsă? vă veți întoarce la a treia listă care nu poate fi finanțată de BEI și, în sfârșit, ne puteți confirma că proiectele de gaz de pe această a patra listă pot fi finanțate de uh, mecanismul de interconectare a Europei uh, actual și viitor. Aș aprecia angajamente concrete pentru transformarea atât a proiectului de definire a proiectelor de interes comun și a proiectelor în sine în viitorul apropiat. Mulțumesc! Mulțumim. O ultima intervenție din prima rundă vine din partea GUE, doamna Ernst, care înlo- îl înlocuiește pe Vaisa Matias. Mulțumesc frumos! Dați-mi voie să prezint perspectiva grupului meu și să fac câteva observații de natură mai generală. Dacă priviți proiectele în ansamblul lor, Comisia pare să se concentreze pe conductele de gaz uh, costisitoare, pe terminalurile de gaz costisitoare, uh, pe uh, proiectul care implică Azerbaijanul de pildă. Genul acesta de infrastructură nu va fi niciodată utilizabilă pentru opțiuni regenerabile. Deci cred că ratăm aici o ocazie de a face un pas înainte către energii regenerabile ceea ce mi se pare un, că este un mare păcat. Proiectele de gestionare a apei, nici ele nu sunt pe listă și aici, din nou, e trist că se întâmplă așa. Cred că trebuie să lucrăm mai mult, astfel încât să putem uh, promova și alte tipuri de proiecte. E nevoie de o schimbare și la nivelul statelor membre, cred eu pentru a se axa mai mult pe energie provenită din uh, surse regenerabile. Gazul este văzut ca o uh, trans, um, tehnologie de tranziție în uh, gândirea Comisiei, dar este înșelător pentru că noi nu ne dorim să ne concentrăm doar pe tranziție. Comisia ignoră modul în care este produs gazul natural și gazul uh, lichefiat prin, cu folosirea mult metan, care este dăunător pentru mediu. Infrastructura de gaz pe care o avem este deja suficientă. S-a tot vorbit despre asta. Dacă vă uitați la ceea ce există deja, mă întreb de ce ar vrea Uniunea Europeană să dea mai mulți bani pentru asta. Acesta este un punct trivial. Pe lista cu numărul 5 uh, consider acolo că este absolut uh, scandalos ce se întâmplă acolo, mai ales dacă ne gândim la acordul de la Paris. Nu sunt compatibile, deci avem o atitudine cât se poate de critică și noi și opinia publică, și anume că există riscul să se facă un pas greșit. Mă interesează prea puțin dacă este vina statelor membre sau dacă este vina Uniunii Europene, nici nu contează acest lucru. Ceea ce contează este că avem aici, venim vorbim și anunțăm uh, cu sule și trâmbițe noul pact ecologic, însă, practic, ceea ce este trecut aici sunt niște hotărâri care sunt total inacceptabile, ca să nu spunem dreptul scandaloase. Thank you very much. Uh, so with this we... Mulțumim frumos! Am terminat astfel prima rundă de întrebări, uh, întrebări numeroase, iată, și aspecte importante, precum și sugestii. Vom trece apoi la runda a doua. Am deja 15 colegi care își doresc să ia cuvântul și propunerea mea este să închidem lista, dacă e toată lumea de acord, fiindcă altfel va fi destul de dificil. Vă rog, aveți cuvântul pentru a răspunde coordonatorilor sau celor care au vorbit în locul coordonatorilor. Vă mulțumesc pentru întrebările care acoperă domenii foarte ample și, uh, domnule Eller, uh, a fost minunat că v-ați uh, formulat întrebarea vorbind în primul rând despre durabilitate, dar fără să uităm de accesibilitate, ambele fiind extrem de importante. Și exact asta se vede pe a patra listă. Sunt proiecte care ne ajută să ne atingem obiectivele ecologice ambițioase, dar și proiecte care au început uh, pe listele anterioare și sunt în curs de desfășurare, uh, oferind siguranță regiunilor care încă au îngrijorări cu privire la interconectare. Așadar, de aceea există interconexiunile um, la rețeaua de gaz, pentru că vrem să oferim securitate regiunilor astfel încât ele să aibă linii de aprovizionare mai multe și uh, variate. Mulți m-ați întrebat da, ați vorbit uh, de uh, nevoia de a revizui regulamentul și am auzit mai multe opinii despre măsura în care se poate face acest lucru și motivația. rolul gazului în tranziție, despre care a întrebat uh, exact domnul Eller. Astăzi, gazul natural reprezintă o pătrime din mixul nostru energetic și este adevărat că 70% din această cantitate este importată. În a patra listă uh, pe ICES sunt 42 uh, de proiecte de gaz care abordează exact această problemă a uh, infrastructurii. Diversificarea și siguranța aprovizionării. Este evident că dacă privim înspre viitor, atunci, după, înainte de 2050, vom atinge obiectivul de neutralitate climatică. Iar gazul care rămâne trebuie decarbonizat. Tocmai de aceea trebuie să revizuim și regulamentul TNE, pentru că actualul regulament are nevoie de această actualizare, iar revizuirea sa se va baza pe um, analiza sa cuprinzătoare uh, țin, care să țină seama de priorități, inclusiv neutralitatea climatică. Se va analiza totodată um, infrastructura eligibilă, tehnologiile și tendințele noi, cum ar fi digitalizarea, integrarea electricității și a gazului, uh, și alte aspecte care nu sunt prevăzute în regulamentul uh, actual. Criteriile de alegere pentru proiectele de interes comun uh, se referă la mai multe aspecte și ele vor fi revizuite, iar propunerea se va baza pe o evaluare corespunzătoare a impactului astfel încât, um, vis-a-vis -vis de baza revizuirii, pot să vă spun că regulamentul actual cere ca uh, lista uh, PIC să fie revizuită la fiecare 2 ani astfel încât uh, următoarea listă trebuie adoptată până la sfârșitul anului 2021. Este o abordare de jos în sus, adică Timpul necesar pentru elaborarea listei este lung și el a început deja pe baza cadrului actual. Însă, după cum spuneam, chiar și în cadrul actual, eu intenționez să mă ocup de uh, asigurarea uh, evaluării durabilității proiectelor de gaz. Prin asta mă refer la consolidarea monitorizării proiectelor de pe listă, astfel încât să ne asigurăm că ele sunt necesare și nu doar active standard. Totodată trebuie să evaluăm impactul net al infrastructurii în ceea ce privește emisiile de gaz și să analizăm alte aspecte, cum ar fi performanța infrastructurii în ceea ce privește scurgerile de metan sau emisiile de agenți poluatori. Însă, această solicitare ca gazul să rămână instrument de tranziție va sta la baza actualizării regulamentului, astfel încât să poată intra noi tipuri de gaze pe lista noastră. Au existat întrebări și despre implicarea Parlamentului. Din câte știu eu, Digi Energă încearcă să dea explicații Comisiei a încercat acest lucru cu două săptămâni înainte de prezentarea listei, însă chiar și înainte au fost întâlniri la nivelul grupurilor de lucru, întâlniri transparente. Trebuie să nu uităm că vorbim aici de o abordare de jos în sus, iar proiectele au fost elaborate de statele membre și au existat de asemenea și grupuri de lucru care au evaluat rezultatele acestor întâlniri. Totodată, în cadrul grupurilor regionale, proiectele au fost stabilite pe baza unui consens. Dar Putem face mai multe și voi fi gata să prezint și să discut în, cazul, în cadrul Comisiei ITRE uh, în fiecare moment cheie al procesului de stabilire a listei uh, PIC. Care sunt uh, aceste etape cheie? Rezultatul uh, analizei în urma căreia se stabilesc candidații pentru listă, asta se va întâmpla în primăvara lui 2021 și proiectul de listă, pe baza, uh, înainte să se ia o decizie, undeva la jumătatea anului 2021, pentru că, după cum spuneam deja, uh, noua listă trebuie pregătită odată la 2 ani. Apoi, Am vorbit și despre grupurile de lucru regionale. Cum ar fi planul uh, Baltic uh, pentru interconectare, uh, BEMIP, și um, entitățile omologe din sudul Europei. Există reuniuni pentru aceste uh, proiecte și o să mă asigur că membrii comisiei voastre sunt invitați la acele întâlniri ale grupurilor regionale la nivel înalt. Apoi, domnul González Serares avea o întrebare specifică legată de echilibrul dintre proiectele de gaz și cele de electricitate. După cum vedeți, în noua listă, cea de-a patra, sunt mai puține proiecte de gaz decât pe listele anterioare, însă e important să notăm că starea acestor proiecte nu este o garanție pentru finanțare, faptul că ele se află pe lista uh, PIC. Iar unele dintre proiectele de pe a treia listă, care au fost eliminate de pe cea de-a patra, exact uh, de asta au fost eliminate, pentru că nu aveau finanțare. După care a urmat o întrebare cât se poate de concretă legătură cu uh, proiectele eoliene acest lucru a fost inclus pe proiectul de listă uh, de comun acord cu uh, decidenți, deoarece grupul uh, regional a da, făcut o evaluare pozitivă, însă organismul la, organi la reuniunea organismului decizional s-a considerat că patru proiecte prin care să se facă această conectare între Franța și Regatul Unit între toate aceste localități, Cretling, Equind, a fost o decizie din partea Franței că se poate ajunge la o supracapacitate și că, având în vedere că respectivul era cel mai nesigur dintre toate proiectele candidat, a hotărât că acest proiect nu mai reprezintă unul de interes comun și deci nu mai are ce să caute pe această listă uh, și deci este o condiție preliminară și anume că ambele părți să susțină lista sau listele de proiecte de interes comun. I would like to address also the question. asemenea, aș vrea să răspund acum întrebării pe care mai mulți dintre noastre ați cerut în legătură cu politica de creditare a BEI. După cum știți, în urmă cu două săptămâni, Consiliul de Administrație al BEI a luat o decizie că pe viitor politica lor de creditare și că va corespunde uh, clar uh, prevederilor acordului de la Paris. But, um, investments in in Însă, investițiile în această infrastructură de uh, gaz se califică pentru finanțare în cadrul acestui cadru financiar multianual. Și au fost adoptate noi orientări de uh, finanțare. mai ales în ceea ce privește infrastructura de distribuție a gazului, însă este important să știm că BEI poate să aprobe și să acorde finanțare pentru tipuri de infrastructură care sunt deja în curs de evaluare uh, până în 2021. Deci, în această perioadă, BEI poate lua hotărârea de a finanța orice fel de uh, proiect de infrastructură din cel al patrulea. Mulțumesc! Thank you very much uh, for... Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Trecem acum la a doua rundă de întrebări. Așa cum vă spuneam, 15 colegi s-au înscris la cuvânt. O să vă rog să nu depășiți timpul alocat, anume de un minut, deoarece apoi uh, o să le fie greu să ne încadrăm în timp. Doamna Carvalho este prima care va interveni. Vă mulțumesc, uh, doamnă comisar. Aș dori să fac și eu o trimitere foarte pe scurt la câteva proiecte care nu se regăsesc pe uh, cea de-a patra listă a proiectelor de interes comun și mă refer îndeoseb la proiectele care țin de peninsula iberică și proiectele de interconectare între Portugalia, Spania și Franța. După cum știți, a avut loc o întâlnire la vârf în uh, iulie anul trecut, când uh, șefii de stat din Franța, Portugalia și Spania au hotărât să facă o promovare comună a acestor uh, proiecte de interconectare dintre cele trei țări și este extrem de important atât pentru diversificarea aprovizionării, cât și siguranța acestuia, precum și în ceea ce privește potențialul de energie regenerabile din toată peninsula iberică. Și mă refer uh, în principal la a treia mm, interconectare în prima fază între Spania și Portugalia și uh, tranzitul de sud la frontiera dintre Spania și Franța. Este vorba despre etapele de interconectare. Sunt extrem de importante atât pentru peninsula iberică cât și pentru siguranța aprovizionării și pentru a asigura o durabilitate a uh, Uniunii Europene în general la exploatării în Europa. Dacă puteți să ne explicați de ce, mă rog, aceste proiecte nu au fost considerate a fi de interes comun, vă suntem recunoscători. Mulțumim, domnul președinte Bujec. Mulțumesc foarte mult. Dacă dați-mi voie, aș dori să mă exprim în limba mea maternă, în polonă. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Bine ați venit. Ne bucurăm că ne sunteți alături pentru prima oară. Nu mai este o audiere, iată că este o conversație în toată regulă, un schimb de opinii și să știți că e complicat acest lucru întotdeauna. Practic, aceste proiecte de interes comun e, e de înțeles că nu poate Comisia să răspundă tuturor intereselor noastre. M-aș plânge și eu de vreo două, trei proiecte care mi se par mai importante M-aș referi acum la un aspect general care a fost deja evocat. Această listă e dezbătută de ceva vreme și asta e foarte bine până la urmă, pentru că am purtat discuții în legătură cu cea de-a patra listă. Domnul director Burhardt uh, ne-a fost alături în urmă cu ceva vreme și am discutat acest lucru, am dezbătut acest tabel. Eu aș spune să menținem această tradiție și să purtăm acest gen de discuții la dublu, așa, în interval de o lună. Mi se pare că este un schimb foarte bun și o politică foarte folositoare. Referitor acum la legăturile electrice, acest lucru a fost subliniat ca fiind unul foarte important eh, la discutarea celei de-a treia liste, deci este clar că este o direcție bună, iar acest pact ecologic european precum spunea și dumneavoastră, reprezintă un punct de pornire, indiferent ce am face, și acesta este motivul pentru care legăturile și conexiunile electrice sunt foarte importante. Durabilitatea este și ea foarte importantă, la fel și siguranța, așa cum spunea și domnul Eller, și, în egal măsură, trebuie să folosim aceste sisteme de aprovizionare și pentru biogaz, pentru gazul de sinteză, nu doar pentru distribuția de gaz natural. Trebuie să reușim să avansăm și către hidrogen și nu numai, deci există o serie de tehnologii cât se poate de interesante și în cazul forurilor european ele au fost dezbătute, așa încât uh, vom avea această directivă peste 2 ani de zile și ar trebui să discutăm în această comisie. Mulțumesc! domnul Griffin, doamna Griffin. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Cadri. Îmi pare bine că ne ești din nou alături. Gazul natural lichefiat nu este o materie primă, este, după cum știi foarte bine, un drept esențial. Avem 18 milioane de cetățeni în întreaga Europa care, energia este un drept, mă uh, care au, se află în precaritate de precaritate energetică și care nu au resurse pentru a se încălzi, pentru a găti, așa încât este nevoie de o revizuire rapidă a regulamentului privind rețele transeuropene. Pe această listă sunt 32 de proiecte în materie de gaz și 6 în materie de exploatarea petrolului. Uh, Uh, și sincer, cum aș putea eu să uh, susțin cauza acestor proiecte în fața fiicei mele ca și ea, ca toți tinerii vrea să salveze planeta, care vrea să vorbească despre Europa care să fie fruntașă în uh, această nouă revoluție ecologică în ceea ce privește noile locuri de muncă ecologice pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, în ceea ce privește tranziția energetică. Eu am, chiar am coordonat această tranziție energetică și uh, mai ales ce privește proiecte de interes comun, dar sincer nu cred că e cazul să vorbim despre politică aici uh, și de politica președintei, ci trebuie să vorbim despre viitorul Europei în, ca Europa fiind fruntașă în ac- cu acest pact nou ecologic. Și nu vă supărați, dragi colegi, dar nu putem cu astfel de proiecte cu combustibili murdari uh, Trebuie să fim fruntași prin acest nou pact ecologic și în același timp trebuie să creăm locuri de muncă pentru tinerii noștri ca să bucure de viitor. Și sincer, pur și simplu, sunt absolut devastată să văd că Regatul Unit o s-ar putea să iasă din Uniunea Europeană, literalmente devastată, însă trebuie să fim fruntași noi Europa în această tranziție ecologică. Nu putem vorbi doar de procesul în sine, ci trebuie să um, fi, acționăm și la nivel politic și vreau să-i aduc un omagiu lui Jersey și să-i aduc un omagiu lui Miguel Arias Caniete, pentru că Miguel, la prima lui audiere, eu am obiectat, după care el a fost absolut fruntaș în ceea ce privește precaritatea energetică și guvernanța energetică și siguranța alimentării cu energie, așa încât vă doresc dumneavoastră în acest mandat să fiți cea care va uh, fi în fruntea acestui proces pentru binele generațiile viitoare. Domnul Sorinio, mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, aici sunt. Vreau în primul rând să vă felicit și eu pentru noul dumneavoastră mandat. Sper că veți avea o bună cooperare cu Parlamentul și cu Comisia noastră. Și de-a lungul timpului Parlamentul a cooperat cu Spania, Portugalia și Franța pentru a consolida această interconectare între uh, Spania, Franța și Portugalia în ceea ce privește necesarul de energie și de gaz, asta și în temeiul uh, prevederilor uh, regulamentului în materie de energie. Deci există multe și solide angajamente guvernamentale pentru ca acest pact să se concretizeze. Însă, mm, am fost surprins uh, totuși și constat că există, iată, o serie de avize negative pentru gazoductul din sine și din Portugalia și, în egală măsură, mai știm că este, mai este un gazoduct care astăzi nu mai uh, transportă numai gaz fosil, ci transportă și gaz produs, mă rog, cu tehnologii curate. De aceea v-aș întreba, considerați că perspectiva strategică de diversificare a surselor de aprovizionare pentru uh, gaz trebuie să fie luată în calcul și să fie în continuare finanțată, ținându-se cont în egală măsură și de aspectul democratic al acestor interconectări. Și aș mai dori să știu ce măsuri intenționați noastră să adoptați pentru a trece de avizul unora dintre uh, autoritățile de reglementare, pentru că există totuși anumite state membre care se pun de acord pe marginea unor proiecte de pe urma cărora au de câștigat, are de câștigat întreaga societate și care sunt blocate. Deci cum vom reuși noi, ca anumite decizii conjuncturale și pe termen lung, să nu ne dezbine legătură cu viza noastră energetică pe termen nu Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Banting! Madame Judith Banting. Doamna Judith Banting. Thank you for coming here today, Kadri. Mulțumesc, Kadri, că ai venit să ne vorbești despre uh, interconexiuni. La începutul prezentării am fost încântată să aud că ne confirm că perioada de control pentru aprobarea acestei liste a fost extinsă cu două luni. Încântată pentru că știm cu toții că n-are rost să facem control dacă nu există niciun fel de ocazie de schimbare. Așa că prima întrebare. Confirmă-ne, te rog, că ești deschisă la revizuirea acestei a patra liste de uh, proiecte de interes comun. La uh, fel ca și prietenii mei de aici, având în vedere urgența climatică, m-am mirat să văd că sunt respinse câteva proiecte pe electricitate care îndeplinesc toate condițiile, în vreme ce sunt aprobate anumite proiecte pe gaz. Uh, respect ce au spus colegii, n-aș respinge acum proiectele pe gaz, n-aș merge atât de departe, dar nu putem să respingem interconexiuni electrice care îndeplinesc condițiile tehnice. Interconexiunea între Regatul Unit și Franța, menționată mai devreme, ar fi bună pentru furnizorii francezi, sprijinind în același timp dezvoltarea unor uh, uzine de energie regenerabilă, uh, Uh, în, uh, sud, uh, în sud-vestul Angliei și cred că deja sunt pregătite să funcționeze aceste uzine. Um, în momentul de față, furnizarea este sub nevoile unei zone atât de populate. Așa că îți cer confirmarea ca respingerea acestor proiecte care sunt conforme tehnic să fie respinsă având în vedere perioada de control și importanța noului pact ecologic. Mulțumesc foarte mult, domnul Bloss, din partea verzilor. Yeah. Bonjour, je, je remplace Monsieur Bloss. Mulțumesc, eu îl înlocuiesc pe domnul Blos. Doamnă comisar, v-ați preluat funcția în același timp ca și noi și știți că aveți o răspundere imensă pentru că noi, de noi și de deciziile noastre depinde uh, Uh, să asigurăm un viitor comun. Tocmai v-a vorbit Vilo despre rezoluția de săptămâna trecută privind urgența climatică. Comisia noastră și portofoliul dumneavoastră sunt hotărătoare pentru că înscriem pe această listă proiecte pe termen mediu și lung care ne permit reducerea emisiilor. Însă, discuțiile noastre se bazează pe un regulament care așteaptă din 2013 să fie revizuit uh, și să fie înscris pe, în lista obiectivelor, practic uh, să fie aliniat cu obiectivele de la Paris. Trebuie, clar, să promovăm această listă și urgent să uh, revizuim regulamentul privind mecanismul pentru interconectarea Europei. Um, privind NM, cer scuze. Um, trebuie să oprim de astăzi toate proiectele care nu se înscriu în aceste acorduri și în cadrul acestor angajamente uh, și de mâine trebuie să începem cu uh, reforma acestui regulament. Domnul Krasnodebski are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar, am și eu o întrebare. care ar fi consecințele și acest lucru este foarte important pentru noi. Dacă este să privim în spate la cea de-a treia listă, pentru că cea de-a patra încă nu a fost acceptată, avem câteva proiecte strategice cheie aici. Pot să vă atrag atenția asupra uneia, Baltic Pipe, este, este un proiect de interes comun foarte important pentru securitatea alimentării în estul și centrul Europei. Poate nu știți, dar în noiembrie anul trecut, Polonia, țara mea, a informat Gazprom, o companie pe care probabil o știți, că contractul Iamal va, expira în noiembrie 2022 și noi suntem dependenți de gazul rusesc în proporție de 80% și că acele volume importante ur, importate urmează să fie uh, luate inclusiv prin uh, uh, rețelele baltice. Aceste proiecte sunt foarte importante și pentru mediu, pentru că instalarea acestora va aduce emisiile dăunătoare până la 54%. Întrebarea mea este că nu credeți că aceste păreri radicale pot fi contraproductive? Mulțumesc. Ehm, avem 15 minute, vă rog să fiți uh, totuși succinți. Doamna Nibler. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, că iată a acceptat să participe deja astăzi la acest uh, schimb. Dumneavoastră ați început prezentarea și ați vorbit despre aceste ținte foarte ambițioase în materie de climă și să ajungem la nivel de neutralitate până în 2050. Poate că de punct de vedere tehnologic este posibil, trebuie să se justifice însă și economic. Sunteți într-adevăr comisar pentru energie și într-adevăr am o întrebare foarte simplă. V-aș întreba de unde să vine tot curentul electric de care avem nevoie pentru a deveni neutri din punct de vedere climatic și și mai ales cum ne asigurăm că îndeplinim toate condițiile astfel încât și pe viitor să poată fi plătită energia electrică. Eu vin din Bavaria și dacă vorbesc pe Bavaria pot să vă spun că avem acolo o industrie producătoare, o industrie manufacturieră și dacă stau să mă uit la ce se întâmplă la nivelul industriei chimice, pot să vă spun că necesarul de energie electrică pe care îl avem acolo chiar pentru a deveni neutri din punct de vedere uh, uh, climatic, ar trebui să crească de 10 ori pentru a acoperi necesarul din industrie. Deci trebuie să ținem cont de noile dificultăți. Avem nevoie de o energie electrică de 600 teravați pe oră numai pentru a putea menține o uh, bună funcționare. Practic, aceasta este este necesarul din Germania. Vă dați seama că acesta va crește. Deja vorbim despre un necesar absolut uriaș. Noastră vorbiți despre schimbări uriașe și pe viitor, într-adevăr, trebuie să ne asumăm această răspundere. Vă întreb de unde vă lua toată această energie electrică și de unde ne putem asigura că mai putem să plătim pentru ea? ați vorbit despre acest lucru și o ultimă intervenție vreau să susțin intervenția colegului Morten Peterson, deci nu vorbim numai despre durabilitate și valoarea durabilității, trebuie să vorbim despre un studiu de impact în adevăratul sens al cuvântului, așa cum ne-am obișnuit de ani de zile să facem în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Madame Weiss. Mulțumesc, doamna Weiss. So much. Uh, Mulțumesc foarte mult și eu. Stimată doamnă comisar, Ați spus că vreți să vă concentrați pe oameni, să fie prioritatea dumneavoastră, apreciez. Aș include și IMM-urile europene, pentru că și ele înseamnă oameni. Astăzi vorbim despre interconexiuni și infrastructură, niște teme foarte importante. Aș dori să vă adresez o întrebare cu privire la soluțiile digitale și poate uh, posibilitățile pe care le-ar avea Uniunea Europeană, pentru că noi avem Uniunea Energetică drept ambiție, dar vrem să avem și o Uniune bazată pe soluții digitale. Dacă am face o legătură între acestea două, poate că noi am fi uh, regiunea care am crea tehnologia care să ofere energia necesară uh, care să asigure eficientizarea pieței interne de uh, energie regenerabilă dar și pentru a-i asigura pe, pe oameni și pentru a asigura companiile mici și mijlocii că vor obține cel mai bun preț pentru energia pe care o folosesc în firmele și în casele lor. Deci, aș dori să aflu mai multe despre această posibilitate. Mulțumesc, domnul Cafe, din partea verzilor. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Simpson, vă doresc toate cele bune. Sunt de acord că sustenabilitatea, securitatea energetică și accesibilitatea ca preț sunt cruciale, dar nu putem avea securitate energetică pe planetă fără niște, cu niște emisii ieșite total de sub control. Și sunteți pregătită să garantați pentru proiecte care nu uh, se conformează acordului de la Paris. Nu putem să petrecem uh, jumătate din mandatul acesta finanțând dinozauri. Și ca să-l parafrazez, parafrazez pe, pe Sfântul Augustin, se pare că dumneavoastră vreți să uh, urmați acordul de la Paris, dar cereți mai mult timp. Așa că întrebarea cheie este, putem fără gaze pe bază de combustibili fosili? Eu cred că da. După cum ați spus și dumneavoastră, BEI a publicat un, o foaie de parcurs ambițioasă pentru acțiunea climatică. O să meargă Bei mai departe decât noi? O să rămânem în urmă? Și aici trebuie să ținem cont și de contextul local. Proiectul Shannon pentru gazichefia din Irlanda va fi unul care se va baza pe um, uh, gaze obținute din fracturare hidraulică din Statele Unite. Deci cum putem să garantăm pentru asemenea proiecte? Dumneavoastră ați spus că rețeaua de gaze trebuie să reziste timpului. Adică, trebuie, din câte înțeleg eu, trebuie să folosească gaze uh, fără o amprentă uh, asupra mediului. Așa că această listă va include uh, o, proiecte care să se alinieze acordului de la Paris. Doamna Cloc. Panie Przewodniczący, Pani comisar, Szanowni Państwo. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. mulți uh, membri ai Parlamentului sunt de dreptul isterici în ceea ce privește cărbunele. Eu sunt din Polonia și pentru noi cărbunele înseamnă uh, istoria noastră, înseamnă securitate energetică și o tradiție. Eu sunt din Silesia și ieri am uh, um, sărbătorit, chiar am participat uh, um, Um, o, uh, am sărbătorit uh, industria cărbună. Samym złem, bo skąd będziecie państwo mieć... A fost sărbătoarea Sfintei Varvara, care o crotește pe mineri și aici uneori cărbunele este prezentat ca fiind ceva malefic, dar oricum avem nevoie de uh, aceste, uh, această infrastructură pentru a transporta hidrogen din Sahara și vă felicit pentru Uh, succes, vă urez succes în, în, în uh, această tranziție și aveți solidaritatea sindicatelor uh, din domeniul cărbunelui. Acum să vorbim despre cele proiecte de pe listă. Voi repeta ce am spus. Gazul trebuie să facă parte din strategia pe termen mediu și lung, pe termen mediu și scurt și uh, sunt foarte clare obiectivele comisiei, dar uh, Implementarea acestora este nerealistă și vagă. Uh, se propun uh, metode prea ambițioase și prea costisitoare și nu știe nimeni de fapt cum se, ce se va face, cât va costa. Uh, în Polonia, cărbunele este folosit și în încălzirea gospodăriilor. De aceea avem nevoie de fonduri pentru dezvoltarea și transmisia internă a acestei acestui tip de energie. Așa că avem nevoie de metode alternative de a, um, uh, de a face această transmisie și uh, pentru asta e nevoie de uh, milioane de zloți. Și da, sunt de acord cu domnul Eller. Este nevoie de sustenabilitate și de securitatea alimentării, dar în Polonia avem nevoie și de energie convențională și pentru asta e nevoie de 200 de milioane de euro. Următoarea vorbitoare, doamna Spirati. Voi folosi jumătate din timpul de care am nevoie mm, și mă voi alătura colegului Eller. Eu sunt din Grecia și aceasta este o țară care a uh, hotărât să, să se decarbonizeze până în 2028. Deci este important să avem uh, un uh, combustibil de tranziție și importanța avem, important să avem gaze naturale. În această patra listă ați inclus uh, câteva proiecte din Grecia și întrebarea mea se referă la cea de-a cincea listă și vreau să știu dacă noile criterii dacă putem să completăm noua infrastructură de care avem nevoie pentru a facilita tranziția noastră. Pentru că Grecia și alte țări trec deja rapid prin transformări uh, și uh, este important să se termine această infrastructură. Mulțumesc foarte mult, doamna Adina Tot. Mulțumesc, doamnă comisar, și uh, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru munca la această listă. Deja avem obligații pentru Uniunea Europeană de a avea o abordare responsabilă în privința schimbărilor climatice. De aceea, măsurile trebuie să fie combinate cu eforturi pentru a asigura securitatea furnizării și accesul la uh, energie la un preț convenabil. Cea de-a patra listă reprezintă un pas important înainte în acest proces. Mă bucur că lista conține multe proiecte Uh, pe bază de energie regenerabilă și câteva proiecte uh, pe uh, infrastructură de gaz. Și dacă ne ținem de treabă, ar trebui să avem o rețea interconectată și rezistentă la șocuri. Fără gaze, mai ales în Europa Centrală și de Est, povara asupra acestor state membre ar fi mult prea mare. Cum vă veți asigura? În caz că există schimbări în actuala listă de proiecte, nu este lăsată în urmă nici o regiune. Mulțumesc foarte mult. Ultimele patru intervenții, doamna Paulus. Thank you very much. Mulțumesc frumos, voi încerca să fiu succintă. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la câteva cifre. Comisia, în 2015, a evaluat că metanul pe care îl avem în aval, adică ultima parte de metan din conducte și așa mai departe, are, uh, ajunge la o pierdere de 2,7% și fiind un uh, gaz cu efect de seră uh, foarte puternic, mult mai puternic decât uh, dioxidul de carbon, până la de 100 de ori mai puternic, dacă luăm aceste cifre și le punem în context, se poate calcula foarte ușor că cărbunele produce cam o tonă de uh, CO2 pe megawatt oră, în timp ce uh, centralele cu combustibili uh, fosili produc 0,2 tone CO2, dar 0,2 tone echivalent CO2 cu emisiile de metan. Deci, practic, economisim 10% de GES și avem investiții masive într-un într-un drum uh, închis, pentru că nu vom putea reduce emisiile dacă vrem să rămânem în cadrul limitelor acordului de la Paris. Așadar, sunt curioasă ce părere aveți legat de aceste emisii și vă reamintesc că nu vorbim de emisiile de la puț și uh, de, la, de acolo până la intrarea gazului în Europa, ci doar de ce se întâmplă în Europa. Vă mulțumesc și pentru angajamentul de a evalua durabilitatea proiectelor și aș vrea să știu cum veți aplica criteriile? Pentru că nu toate criteriile sunt cuantificabile. Le veți transpune în uh, creșterea nivelului mărilor sau în incendiile de pădure sau ce veți face? Am putea folosi uh, uh, cifrele Agenției de Protecție a Mediului din Germania care spune că costul unei tone de CO2 este de cel puțin 180 de euro în termeni de distrugere ceea ce ar însemna 163 de euro pe, uh, pentru gaz și 180 pentru CO2. Ce cifre veți include în evaluările dumneavoastră? Mulțumesc frumos, doamna Han. Mulțumesc, doamna comisar, pentru că ați venit aici să vorbim despre energie și despre transformarea de paradigma de care avem nevoie. Uh, în dezbaterea de astăzi, privind uh, proiectele de infrastructură energetică, eu îmi pun multe întrebări și v-aș uh, fi recunoscătoare dacă ați putea clarifica câteva dintre ele. Cum se poate ca peste 20% din clădirile de pe, uh, din proiectele de pe listă să fie proiecte de infrastructură de gaz chiar și astăzi, când e atât de clar că Europa trebuie să renunțe la gaz? Știu că colegii mei au subliniat acest lucru și vreau să o fac și eu. Chiar dacă procentajul proiectelor de gaz a scăzut comparativ cu lista anterioară, cum poate garanta Comisia acum că investițiile noile conducte și terminale de gaz nu vor încetini tranziția către energii regenerabile și nu vor fi active depreciate? Nu am auzit încă un răspuns în loc uh, să susțineți aceste proiecte, nu ar fi mai înțelept să sprijiniți proiectele descentralizate locale de energie uh, uh, curată, care, pentru că sunt mici, nu au acces la lista și la finanțarea PIC. Îmi puteți să-mi, spune, puteți să-mi spuneți dacă Comisia vrea să introducă mecanisme care să regrupeze mai multe asemenea proiecte mici pentru, de energie regenerabilă pentru a le oferi sprijin? Și ultima mea întrebare, de asemenea foarte importantă, este când veți lansa o evaluare completă și transparentă pentru a ne asigura că lista actuală și următoarea listă PIC uh, sunt puternice și se bazează pe metodologiile și criteriile ce corespund noului cadru legislativ și urgenței de climă pe care o avem în prezent și totodată corespund uh, cu um, promisiunii făcute de doamna von der Leyen că Uniunea Europeană va fi primul continent neutru din punct de vedere climatic. Președintele întrerupe. Avem nevoie de o politică orientată înspre viitor și care să fie ecologică. Mulțumesc frumos. Uh, mai întâi trebuie să schimbăm regulamentul, spune președintele, dar doamna uh, comisar va răspunde. Domnul Tomisovski, ultimul vorbitor. Mulțumesc frumos. Salut, uh, o salut pe doamna comisar. Și vreau să vă întreb, în prezentarea dumneavoastră ați spus că gazul natural rămâne important, iar um, cota de uh, biogaz uh, și hidrogen crește. Același lucru ne spun și oficialii DG Energ. Dar vedem în Europa și în deciziile altor direcții generale că lucrurile merg de fapt în altă direcție. Avem decizia Băncii Europene de Investiții, iar o altă bancă pentru restructurare merge în aceeași direcție, la fel și Visma, critică proiectele de gaz. Mai avem o propunere de la FDS care spune că um, care a limitat oportunitățile mm, pentru gaz. Nu vi se pare că există niște pericole dacă lucrurile continuă în această direcție? Poate că această politică um, critică cu gazul uh, ne va aduce dezavantaje și nu va duce la atingerea ambițiilor noastre. Poate trebuie să vorbim mai mult între ministere sau între direcțiile uh, generale. Mie mi se pare că discuțiile de la direcția generală pe care o reprezentați nu sunt susținute de alte uh, direcții generale. Președintele, încă în un set uh, complet de interpreți, mai, de uh, întrebări, îmi cer scuze, mai avem 10 minute prin amabilitatea interpreților, uh, așa că vă rog, dacă vă puteți încadra în ele cu răspunsul, ar fi minunat. Obiectivele noastre sunt ambițioase, ca până în 2050 să fim primul continent neutru din punct de vedere climatic, iar pentru asta avem nevoie de mai multe investiții. Investiții concrete, interconectare și avem nevoie de interconectări pe electricitate. Cele mai multe proiecte pe aici la asta s-au referit fie că vorbim de interconectarea dintre Spania și Franța sau de interconectarea Celtic, um, care tocmai s-a semnat această marți între Irlanda și Franța, fie că vorbim de uh, proiectul de, de sincronizare al statelor baltice. Deci toate aceste uh, interconexiuni uh, pe care le găsiți în lista PIC ne dau posibilitatea să folosim mai multă energie verde, mai multă electricitate din surse regenerabile. Da, există și proiecte de gaz în listă, unele foarte uh, celebre. S-a vorbit aici despre conducta baltică, prin care Polonia își poate diversifica rutele de aprovizionare cu gaz Noua rută uh, din uh, Polonia prin Danemarca către Norvegia este un exemplu. Este important ca toate regiunile noastre să aibă instrumente pentru eliminarea treptată a combustibililor polua- poluanți și a combustibililor uh, fosili. Deci e, gazul are un rol în poziția de în tranziție, dar dacă vorbim după 2050, evident gazul trebuie să fie decarbonizat. M-ați întrebat de proiecte concrete și de ce nu le mai găsiți pe lista a patra. Statele membre au dreptul să aprobe proiectele ce țin de teritorii și Comisia trebuie să respecte acest lucru. După cum am spus mai devreme, este un proces foarte transparent în care statele membre propun proiecte Există mm, discuții la nivelul experților regionali, astfel încât toate regiunile să poată fi acoperite. Vis-a-vis -vis de îngrijorarea cu privire la modul în care aceste proiecte vor ajuta consumatorii sau uh, vor rezolva problema precarității energetice, există deja mai multe soluții sunt acele platforme digitale care în unele regiuni ajută consumatorii, ajută IMM-urile și monitorizează pe bază orară care este consumul și care sunt preț, relația cu prețul. Astfel, sunt ajutați micii producători să își vândă uh, producția. Evident, uh, digitalizarea este foarte importantă pentru proiectele viitoare și probabil că pe listele viitoare vom vedea mai multe proiecte care au o natură similară. M-ați mai întrebat ce poate face Parlamentul sau ce se va întâmpla cu această listă a patra a proiectelor de interes comun. Eu sper că o veți aproba. Însă, potrivit tratatului, Parlamentul poate obiecta la intrarea în uh, vigoare a actului delegat cu majoritate, ceea ce înseamnă că a treia listă, care are 40% mai multe proiecte de gaz decât aceasta, va rămâne valabilă. Și vor exista consecințe negative directe, pentru că pe lista a patra, avem multe uh, proiecte ecologice. Uh, de exemplu, um, uh, hubul ecologic de la Marea Nordului. Iar dacă a patra listă nu este aprobată, atunci aceste proiecte nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul mecanismului de uh, interconectarea Europei. Sper așadar că o veți aproba, iar eu, din partea mea, pot să vă asigur de o strânsă cooperare în uh, cadrul procesului de redactare celei de-a cincea listă. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, spune președintele, că ne-ați fost alături astăzi. Mulțumim tuturor colegilor care au intervenit. Avem lista acum. După cum vi s-a explicat, este un proces din jos în sus, unde statele membre, grupurile regionale și Comisia Europeană sunt toți uh, implicați. Evident, e necesară monitorizarea noastră. Totodată este evident că regulamentul și normele actuale nu respectă uh, toate obiectivele noastre ambițioase și cu siguranță nu vor respecta nici ceea ce se va prezenta săptămâna viitoare. Domnul Eller a fost menționat de mai multe ori astăzi și îl voi menționa și eu la sfârșitul discuției noastre, pentru că avem nevoie de o abordare uh, echilibrată și de recunoașterea situației actuale uh, cu privire la cum se poate realiza tranziția. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru prezență, doamnă comisar, mulțumesc colegilor și ne vedem la următoarea reuniune, cel mai probabil în 22-23 ianuarie 2020, iată deja anul viitor. Mulțumesc frumos! In January? <laughs>